atitudinile din țara, din Uganda și pentru a îmbunătăți situația populației LGBT. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar Pibargs. Există șase propuneri de rezoluție, proiecte de rezoluție. Se încheie astfel dezbaterea. Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterii de astăzi. Și acum trecem la refugiații din Eritrea ținuți ostatici în Sinai. Are cuvântul acum doamna raportor, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Există ostatici în zona Sinai care sunt, uh, pentru care se cere compense de către traficanții de mm, persoane. Sunt uh, rute de acest gen care operează și, și rețele care operează din 2007. Autoritățile egiptene fac eforturi de a încheta aceste, această situație în urma unor informații la IGNU. Ar trebui intensificate eforturile făcute de înaltul comisariat ONU pentru refugiați pentru a combate acest trafic de persoane și Egiptul ar trebui să uh, amelioreze tratamentul uh, acordat refugiaților. Adică să nu se folosească forță excesivă împotriva refugiaților sau migranților. Și aceleași sfaturi ar putea, am putea să le respectăm și noi în Uniunea Europeană din când în când. Mulțumesc, doamnă Șacă. Urmează domnul Sasole, un minut. La situație... Mulțumesc, domnule președinte. Situația este foarte gravă. Noi considerăm că acest eveniment uh, care a fost pe larg reflectat în mass media europeană trebuie uh, să primească o reacție din partea Parlamentului nostru, invitând Comisia să se intereseze de caz, pentru că e vorba de o situație de urgență, situație cu caracter umanitar și, în acest caz, statele membre trebuie să facă tot ce pot pentru a încerca să ajute pe acești refugiați să părăsească teritoriul respectiv. Noi credem că uh, aceștia pot fi primiți în, uh, în unele state europene și solicităm Comisiei să facă tot posibilul pentru o operațiune de acest gen, inclusiv cu utilizarea fondurilor disponibile prin fond, din Fondul European pentru Refugiați. Mulțumesc! Mulțumesc! domnule Sassoli. Și acum pentru un minut, domnul Tanner. The ECR group condemns the appalling... Domnule președinte, grupul conservatorilor condamnă tratamentele aplicate acestor victime din Eritrea, care au devenit sclavi în mâinile traficanților de ființe umane. Uh, guvernul egiptean trebuie să examineze aceste fapte și să asigure eliberarea persoanelor respective. Însă trebuie să ne întrebăm de ce fug aceste, acești oameni din Eritrea. Este din cauza că regimul din Eritrea este unul dintre cele mai crude de pe întreaga planetă. Deci, dacă nu reușesc să părăsească țara, sunt înrolați obligatoriu în armată sau trebuie să lucreze într-un stat unde corupția domnește și nu au nicio perspectivă. Uh, Eritrea nu a avut niciodată uh, o alegeri democratice. Uh, scrisorile Departamentului de Stat American care au apărut pe Wikileaks descriu Eritrea ca un regim dictatorial și totalitar. Noi ar trebui să ne ocupăm mai degrabă de cauze decât de consecințe. Vă mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Preda

Bineînțeles, trebuie să avem o poziție foarte fermă um, împotriva traficanților de ființe umane. Pentru că rețin acești oameni și cer uh, răscumpărări, uh, uh, cer sume mari de bani pentru a-i elibera. Trebuie să fim fermi um, față de traficanți, dar să nu uităm victimele. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim de ce se află în desertul Sinai. Cum au ajuns acolo? Au trecut prin Libia și um, poate din cauza acordurilor uh, dintre Uniunea Europeană și Libia se întâmplă acest lucru. este o situație foarte dificilă. Deci trebuie să vedem ce face Egiptul. Egiptul nu face suficiente lucruri. Cerem Comisiei Europene să, transmite, să trimite rapid în Egipt o delegație care să studieze care este situația pe teren. Trebuie să avem și o politică uh, de uh, de um, reînrădăcinare a refugiaților. Avem Fondul European pentru Refugiați, dar în mai anul acesta s-a votat împotriva pachetului în acest sens uh, Um, în pachetul pentru refugiați din cauza actelor delegate. Dacă acest pachet ar fi fost adoptat, uh, așa cum a insistat Parlamentul în raportul la care am fost eu raportor, Comisia ar fi putut să uh, se folosească de o procedură de urgență pentru a ajuta acești refugiați. Dar Consiliul nu și face treaba Um, dă dovadă de co-indecizie, nu de codecizie în acest caz și iată uh, în ce situație se află acești refugiați în deșertul Sinai. Lipsa de acțiuni din partea Consiliului are repercusiuni asupra vieților oamenilor. Consiliul trebuie să-și schimbe atitudinea. Are cuvântul acum doamna Lochwiller. Mulțumesc, domnule președinte. A avut loc o convorbire telefonică între un preot din Italia și unul din Eritrea și am aflat în felul acesta, la nivelul opiniei publice din Europa, că uh, oameni fără conștiință îi amenință pe refugiați să uh, îi ucidă dacă nu plătesc sume de răscumpărare. Și au fost oameni uh, care au devenit victima violențelor sau chiar au fost împușcați. În felul acesta analizăm ce se întâmplă în această regiune de graniță între Egipt și Israel, acolo unde oameni disperați ajung să se refugieze în dorința de a ajunge poate spre Europa. Pe de o parte, există o zonă militară israeliană, iar cine pătrunde acolo ajunge în fața unui tribunal militar. Din 2007, se pare că în zona aceea au fost uciși 85 de refugiați în încercarea de a trece granița. Guvernul israelian vorbește de peste o mie de migranți care încearcă în fiecare lună să intre în țară fără documente și și-a propus acum să asigure mai sever și să supravegheze granița. Există și o tabără care a fost amenajată în deșertul Niger. Noi dorim să se coopereze cu instituțiile care se ocupă de soarta refugiaților. În același timp însă considerăm că și noi europenii avem o responsabilitate pentru a ne ocupa de soarta acestor oameni și acestor migranți care sunt respinși la granițele noastre exterioare și care în același timp nu pot să se întoarcă în țara lor, cum este cazul refugiaților din Eritrea. Mulțumesc doamnei Lochbiller. Iar acum, în, în numele grupurilor politice, domnul Cacimarec pentru un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Situația refugiaților din deșertul Sinai este foarte gravă. Autoritățile egiptene încearcă să lupte împotriva traficanților de ființe umane. Trebuie să ajutăm uh, pe toți cei care fac acest lucru, trebuie să sprijinim autoritățile egiptene și israeliene în lupta împotriva traficanților, dar trebuie să înțelegem și motivele acestor fenomene. Trebuie să îmbunătățim situația în Eritrea și în toate țările din cornul Africii pentru a reduce presiunile migratorii. Dacă nu abordăm problema la rădăcină, mm, nu vom putea rezolva această problemă. Cer colegilor să sprijine moțiunea de rezoluție a PPE-ului, care, după părerea noastră, este mai bună decât cea comună. Mulțumesc, domnule Cacmare, care cuvântul doamna Gomes. Domnule președinte, Egiptul uh, nu numai că închide ochii la acest, această tratare îngrozitoare a refugiaților africani, mai ales cei din Eritrea și Somalia, care încearcă să-și salveze viața, să scape din țările lor și să ajungă prin Sinai în Israel. Egiptul îi deportează, chiar dacă este limpede că îndeplinesc condițiile de a fi azilanți, dat fiindcă provin din țări zdruncinate de conflicte îngrozitoare și Eritrea este una dintre țările cele mai opresive și mai tiranice din lume. Autoritățile egiptene derulează o politică de, o politică de asasinare. Au murit deja din 2007 de 85 de refugiați din, din această zonă și trebuie să cerem autorităților egiptene să-și respecte obligațiile, obligațiile în, ceea ce, în ceea ce privește drepturile omului și ale refugiaților și să colaboreze cu UNHR. Iar uh, Uniunea Europeană trebuie să își aducă sprijinul aici. Sunt de acord cu ce a spus uh, colegul uh, Tavares în ceea ce privește posibilitatea acestui resettlement. Herr Rinaldi ist nicht erschienen. Ich erteile deshalb... Mulțumesc, doamne Gomez. Domnul Rinaldi n-a venit, de aceea dau cuvântul doamnei Sargentini pentru un minut și jumătate. Dank u, voorzitter. Collega's, laten we eerlijk zijn. De resolutie zoals die nu... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi vorbim despre uh, o situație dificilă. Uh, la începutul săptămânii poate nu am realizat lucrurile, acum ne dăm seama că situația este gravă. Noi uh, știam că acești migranți sunt de fapt în situația de a fi ostateci și că practic întreaga Europa le refuză șansa de a scăpa din situația în care se află. Deci, ei uh, sunt obligați să se întoarcă în teritorii care sunt poate mai periculoase decât cele pe care le-au părăsit. Deci, uh, de fapt, ă, este vorba despre soarta unor refugiați politici care nu se pot întoarce în țara lor. Noi însă nu suntem pregătiți să găsim o rezolvare. Dacă Parlamentul dorește uh, ca acești oameni să fie protejați, ar trebui să ne deschidem ambasadele, astfel încât uh, refugiații din Eritrea să poată să ceară azil politic. De aceea eu uh, cred că trebuie să încercăm să acționăm pentru a rezolva situația. Aceste persoane sunt supuse unor riscuri tocmai pentru că noi nu dorim să ne asumăm responsabilitățile. Noi uh, în felul acesta punem în joc viața unor oameni. Mulțumesc doamnei Sargentini. Domnul Pașca, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Frontiera deșertului Sinai este folosită de multe persoane din Eritrea pentru a fugi din propria țară și pentru a ajunge într-o lume mai bună, dar se află în uh, mâinile unor traficanți uh, care um, pentru sume mari de bani uh, le promit că îi vor ajuta să treacă frontiera fără acte. Acești refugiați uh, se află practic în mâinile destinului și în mâinile traficanților. Moartea unui perso- unei persoane din Eritrea la uh, granița între Egipt și Israel arată cât de gravă este situația acestor persoane pe calea libertății. De aceea, dragi colegi, trebuie să găsim soluții mai civilizate la această problemă împreună cu țările respective. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca. Macovei pentru un minut. Pe 7 decembrie, ICNUR a declarat că traficanții beduini dețin în Sinai peste 200 de persoane și s-a cerut o răscumpărare pentru a asigura condiții uh, bune de trai ale acestor refugiați. Aceștia sunt ținuți în condiții inumane în deșert și sunt adesea bătuți. Atitudinea guvernului din Eritrea este uh, îngrijorătoare. În loc să-i protejeze, îi consideră pe acești oameni cetățeni nedoriți. Cerem să se ia acțiuni din partea autorităților egiptene pentru a pune capăt acestei rețele

Mulțumesc, are cuvântul. a elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Természetesen mélységesen elítélem. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, condamn felul în care acești refugiați uh, sunt tratați și sprijin orice demers al Uniunii Europene pentru îmbunătățirea situației acestor oameni. Dar în modul în care este formulată această rezoluție, cred că uh, două lucruri nu sunt foarte fericit formulate. Pentru că nu cred că este o idee bună să creăm un fond pentru a veni în ajutorul acestor refugiați, pentru că în Uniunea Europeană există deja milioane de oameni uh, sub pragul sărăciei. În Ungaria este vorba de 3 milioane de oameni. Uh, majoritatea pensionarilor nu mai pot să-și permită medicamentele și nu este o situație tipică pentru Ungaria, este deja o tendință în Uniunea Europeană. Noi ar trebui să găsim în cazul acesta fonduri și pentru a-i ajuta pe oamenii din Uniunea Europeană Europeană. Pe de altă parte, uh, vă rog să înțelegeți că Uniunea Europeană deja a ajuns la un fel de saturație în ce privește fenomenul um, imigrației. Noi nu trebuie să primim și mai mulți refugiați. Mulțumesc domnului Seghedi și uh, mai permit două intervenții. Doamna Crețu, pentru un minut

Mulțumesc doamnei Crețu și în, domnul Ciobrov în finalul procedurii CHCI. Domnule președinte, refugiații din Eritrea sunt într-o situație tragică. ca martore a acestei situații teribile, trebuie să înțelegem de ce se întâmplă ea. Se încalcă drepturile omului și prizonierii politici disidenții și creștinii din Eritrea sunt persecutați. Iată care uh, sunt cauzele acestei situații tragice. Trebuie să facem tot ce putem pentru a schimba atitudinea autorităților din Eritrea. În 2007, Liderul actual al Eritreei, care este responsabil pentru situația gravă din țară, a fost primit cu pompă și ceremonie uh, la Bruxelles. Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de Eritrea. Mulțumesc. Iar acum, domnul comisar Pibalx, în final. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Parlamentului European. Raporturile primite se referă la sute de refugiați din Eritrea, Etiopia, Sudan și Somalia, care sunt ținuți ostatici în Sinai de către rețele de traficanți care cer răscumpărare pentru eliberarea lor. Am început să monitorizăm această situație, să stabilim faptele și să evaluăm situația, precum și uh, să luăm acțiuni adecvate. Delegația UE de la Cairo păstrează contacte strânse cu organizațiile societății civile și cu înaltul comisar al ONU pentru refugiați, cu reprezentanți locali de la Cairo. Se urmărește îndeaproape această situație. În colaborare cu, ambasad- cu ambasadele statelor membre, S-a, a fost abordat ministrul de externe, căruia i s-au explicat îngrijorările noastre, precum și cred, credința noastră că autoritățile egiptene ar trebui să ia măsuri adecvate pentru eliberarea acestor persoane și pentru acordarea protecției de care au nevoie. S-au raportat anchete în desfășurare pentru găsirea acestui grup de refugiați și sperăm că lucrurile se vor mai limpezi în zilele următoare. Această situație nu este singura îngrijorare. Migranții și refugiații din Egipt au în continuare multe probleme în ceea ce privește siguranța. Și în regiunea Sinai s-au uh, raportat multe incidente, mai ales la granița din, uh, din uh, deșertul Sinai, unde au existat abuzuri și tratare neadecvată a oamenilor care încercă să traverseze granița. Am discutat chestiuni legate de migrație și alte aspecte politice, inclusiv drepturile omului, în nenumerate întâlniri, dintre care ultima este ședința Comisiei de Asociere cu Egiptul la Cairo, unde s-au discutat toate aceste aspecte. Uniunea Europeană a invitat autoritățile, a cerut autorităților egiptene să îmbunătățească sistemul uh, de protecție oferită azilanților și refugiaților și să le ofere asistență financiară și tehnică în uh, încercarea lor. Am solicitat autorităților uh, egiptene să se respecte principiul nerepatrierii pentru toți refugiații care au nevoie de protecție internațională, inclusiv cei veniți din Eritrea. S-a cerut ca înaltului comisar ONU pentru refugiați să-i se dea posibilitatea să își desfășoare mandatul pe întreg teritoriul egiptean, inclusiv în deșertul Sinai. S-au înregistrat unele evoluții pozitive care trebuie subliniate. În primăvara acestui an, Egiptul a adoptat o nouă legislație prin care se penalizează traficul de ființe umane și prin care se ocrotesc victimele acestuia. O altă evoluție foarte bună a fost uh, legislația Uh, prin care traficul de organe este scos în afara, în afara legii. Iar acum, administrația egipteană sperăm că va lua măsurile potrivite pentru a pune în aplicare această legislație. Noi ne-am oferit cooperarea în acest sens. Vom continua să sprijinim activitatea organ- înaltului reprezentant, uh, înaltului reprezentant de refugiați al ONU pentru a asigura condiții mai bune de trai, precum și o protecție juridică refugiaților și migranților din țară. În continuare, vom monitoriza situația refugiaților din Sinai și vom menține contactele cu autoritățile egiptene în acest sens. Sper din tot sufletul să găsim o soluție cât mai timpurie și regret din tot sufletul faptul că s-au pierdut opt vieți omenești până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului comisar Pibalks. Iar acum o intervenție legată de uh, regulament. Domnul Davars. Uh, Comisia s-a pregătit să răspundă ca și cum nimeni nu i-ar fi pus întrebări, nu i-ar fi adresat chestiuni concrete. V-ați referit la regulile de procedură, trebuia să aveți o intervenție legată de regulament și nu de altceva. Of Bineînțeles că este o chestiune de procedură. Cerem comisiei să ne spună dacă va trimite o delegație în Egipt pentru a vedea care este situația la locul faptei sau măcar dacă ar putea cere uh, repatrierea acestor persoane. Mulțumesc, domnule coleg. Din păcate, nu este o chestiune de regulament. Bineînțeles că puteți adresa această întrebare comisiei și comisia, dacă dorește, vă poate acorda o uh, răspuns. Încheiem aici dezbatere. Avem șase propuneri de rezoluție și uh, va urma votul pe marginea rezoluțiilor. Vreau să vă comunic că procesul verbal al ședinței de ieri și